privește semnarea și ratificarea și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ceea ce ați spus astăzi aici în această seară. Vă mulțumesc, doamna Aștă, spune președinta. Cu declarația dumneavoastră s-a încheiat și ședința din această seară. Vă urez o seară plăcută tuturor. Ah.